că am cerut foarte multe solicitări pentru explicațiile de vot și nu putem să rămânem decât uh, până la 14.45, astfel încât serviciile să poată să pregătească reluarea ședinței la orele 15. Toți cei care nu vor putea să își facă explicația de vot astăzi o vor putea face mâine și uh, de, explicațiile de vot pot să fie trimise și înscris la nevoie. Cominciamo dalla relazione Gabriel Mato, la parola all'onorevole... Începem cu domnul Corbett la raportul Mato. Un minut. Yes, Mr. President. Da, domnule președinte, am discutat ieri acest uh, subiect și domnul Farage a menționat un subiect care nu are nicio legătură cu uh, acest raport, care se referea la bibanul de mare și măsurile de protecție a bibanului de mare, de care domnul Farage nu era mulțumit și a dorit să țină o tiradă împotriva Comisiei Europene. Eu m-aș fi așteptat ca cineva care este membru în Parlamentul European de atât de mulți ani să știe cum se iau deciziile în Uniunea Europeană Comisia a făcut doar o propunere pe această temă și miniștrii aleși din guvernele naționale ale statelor membre au fost cei care au luat decizia uh, căreia îi se împotrivea domnul Farage. Inclusiv uh, domnul George Eustace, ministrul britanic conservator dar decât să îi atace pe cei responsabili de decizie, a transformat atacul său într-unul la adresa Comisiei Europene, arătând astfel cât este de ignorat și cât este de cinic pentru că încearcă să folosească acest subiect ca muniție în referendumul britanic care va avea loc în curând. Este deplorabil. Mulțumesc. Onorevole... Domnul Torres Martinez sau doamnă. Joder. Doamna Torres Martinez. Nu mă entiende. Nu. No. Sí? Puedes hablar. Sí. Gracias. Eh, Mulțumesc. E destul de complicat să ne exprimăm aici cu atât de puțin respect și atâta zgomot în sală. Uh, eu vreau să subliniez, în uh, ciuda faptului că aprobarea acestui raport a fost uh, amânată, că uh, stocul de ton roșu, roșu s-a îmbunătățit considerabil și că cotele nu mai au același sens acum, pentru că fac să pară că munca făcută de pescari nu este la fel de importantă. Asta ca să nu mai vorbesc despre împărțirea de cupoane, de cote care se face în uh, stat, în statul nostru. Putem să vorbim de uh, mai multe tipuri de uh, nave de pescuit, de paragate, de fregate, însă am dat dovadă de lipsă de onestitate. Cuvântul suveranitate este mult prea, mult prea mare pentru cei care aprobă aceste măsuri fără să gândească la suveranitatea statului de fapt. Nu am luat nicio poziție care să um, acorde uh, ponderea cuvenită uh, părții legate de pescuit din economie. Acum raportul va fi analizat în continuare, lucru care ne bucură, însă noi cel puțin ne vom continua să ne luptăm pentru ca pescarii de ton um, roșu din Atlantic și de la Mediterană să um, primească cotele care li se cuvin. Mulțumesc! Ins. Domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul acesta de rezoluție avea obiectivul de a ameliora implementarea efectivă a politicii comune de pescuit legate de tonul roșu în ă, Marea Mediterană și în Atlantic. Pescuitul ă, tradițional folosește uh, capcane tradiționale și alte uh, echipamente de pescuit și este confruntat cu mai multe dificultăți. Nu ne confruntăm cu um, uh, o problemă și trebuie să fim atenți la echilibrul dintre factorii economici și securitatea pescuitului. De asemenea, capturile accesorii sunt un subiect care trebuie tratat. Trebuie ca um, acest text să devină un nou instrument pentru raționalizarea politicii comune de pescuit și cred că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc, domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna uh, trebuie să judecăm organizațiile pe baza trecutului uh, lor. Am văzut până acum uh, președinței comisiei, cum uh, au venit aici, ne-au explicat că trebuie să ne extindem politica fiscală, politica militară și așa mai departe. Prima întrebare pe care trebuie să o punem este cum care au fost performanțele până acum în domeniul în care are jurisdicție. Politica comună pentru pescuit a fost introdusă în 1972. Haideți să vedem istoricul, să vedem cum s-au întâmplat lucrurile acolo, ce s-a întâmplat uh, cu stocurile din Marea Nordului care erau odată abundente. Acum uh, vedem că oamenii trebuie să se îndepărteze tot mai mult <clears throat> de țărm și uh, că catastrofa ecologică prinde teren. În loc să optăm pentru energiile regenerate, să lăsăm aceste resurse să se regenereze natural. De ce i-am lăsat pe acești oameni să se ocupe uh, în continuare de tot fel de domenii ale politicii lor. <clears throat> Domnul Wolf are cuvântul. Domnule președinte, astăzi un singur om, un singur comisar din Malta introduce un regulament, nu o directivă, ci uh, un text legislativ care va avea efect asupra tuturor pescarilor din Regatul Unit, a pescarilor amatori, care în timpul liber merg la pescuit și cărora acum le spune un singur om pe care nu l-au ales ei, nu l-a ales nici nimeni altcineva din Europa, că nu pot să prindă decât câte un pește. Nu contează în această Uniune uh, democrația, nu contează puterea cetățenilor, contează doar ce crede elita că e bine. Abraham Lincoln a spus odată că nimeni nu este suficient pentru a guverna fără consimțământul celorlalți. Vă rog frumos, ce bine ar fi să înțeleagă Uniunea Europeană că guvernanța este pentru oameni, a oamenilor și pentru oameni pen, și nu pentru uh, politicieni și doar pentru ei, ca să citesc pe altcineva. De dragul clarificării, Parlamentul a votat astăzi un regulament care a fost prezentat de Comisia Europeană, Parlamentului și Consiliului European. Parlamentul s-a exprimat astăzi eh, reprezentând cetățenii europeni. Vă rog să ascultați, stimabile. Cred că ție... Le voleo soltanto ricorda... Voiam să vă amintesc voiam să vă amintesc că Parlamentul a votat regulamentul. Regulamentele nu sunt impuse de comisari, ci sunt votate de Parlamentul European și de Consiliu. Este vorba de o co-legislatură, nu este, cum ați spus dumneavoastră. Trecem acum la raportul Langen, domnul Corbett. Corbett. Yeah, this report acest raport a acoperit foarte multe uh, subiecte legate de politica de concurență în cel mai larg sens al ei. Este un subiect uh, foarte de actualitate și anume uh, concurența din sectorul siderurgic, pentru că se pare că producătorii chinezi fac dumping. Acest lucru este și o chestiune de comerț. În urmă cu ceva vreme, Comisia a propus consolidarea măsurilor noastre de protecție în astfel de situații. Dar iată, vai că există o țară care ne tot blochează la Consiliu. Ei bine, este chiar Regatul Unit. Guvernul britanic conservativ este unul dintre vinovații care permit, au permis acestei situații să uh, apară și nu ne lasă să ne uh, facem mai puternici pentru a face față. Acest lucru <clears throat> complică foarte mult uh, eșecul eșecul britanic la nivel național, pentru că ei nu, se, uh, nu respectă deloc regulile tratatului și uh, adesea uh, învinovățesc Bruselul, ca întotdeauna. Cum am anunțat, ci sono moltissimi... Vă rog frumos să nu vă depășiți timpul alocat, pentru că avem foarte multe persoane scrise la cuvânt și nu putem să depășim 14.45 ca să reluăm apoi de la orele 15. Deci vă rog frumos să nu vă depășiți timpul de vorbire. Cu cât vorbiți mai mult, cu atât mai puțină lume va putea apoi să ia cuvântul. Deci vă rog frumos, aveți uh, respect față de colegi. Doamna Morvai. Nene, să vă Eu am votat împotriva acestui raport. Mi-a plăcut uh, faptul că uh, punctul C e foarte relevant, mai ales în unele din statele fost comuniste. Politica concurenței este unul din instrumentele de protecție a democrației europene, pentru că nu permite concentrarea puterii economice și financiare în mâinile uh, puținor persoane. Astfel se uh, împiedică crearea unor sisteme quasi-feudale pe plan politic și economic, și uh, gestionarea câtorva forțe, de câteva forțe a uh, unor sume imense de bani. Acest lucru contrazice chiar principiul uh, de bază al democrației, iar politica concurenței permite condiții egale pentru toate întreprinderile, indiferent de prietenii pe care aceștia, acestea îi au. Domnul Mamikins. Politica de concurență a Uniunii Europene este una dintre politicile cele mai decisive ale Uniunii, care afectează dezvoltarea la nivel economic și social. Aspectul internațional este și el important, dar pentru a găsi un echilibru între interesele consumatorilor, pe de o parte, și uh, a celor care com- concurează, pe de altă parte, este scopul acestui raport. Recomandările sunt adresate, în primul rând, Comisiei Europene. Avem nevoie de coeziune socială și uh, trebuie să îmbunătățim și politicile naționale, politicile uh, fiscale, uh, fiscalitatea întreprinderilor. Trebuie îmbunătățită și trebuie să combatem monopolurile. Acest lucru s-a menționat în raport și salut acest lucru. Politica europeană de concurență trebuie să asigure că sunt uh, respectate interesele noastre de consumatori. Doamna Macovei. Mulțumesc. Uh, am votat uh, diferit în acest raport față de grupul ecr și asta pentru că eu cred că o concurență fiscală sănătoasă face parte din esența pieții unice a uniunii. în acest moment se estimează că evaziunea fiscală frauda fiscală și paradisurile fiscale ne costă pe noi cetățenii uniunii europene circa o mie de miliarde de euro în fiecare an. practic nu putem vorbi despre concurență atunci când unele firme plătesc taxe și alte firme nu plătesc taxe. Uh, companiile trebuie împiedicate să își trimită profitul în paradisuri fiscale iar uh, uh, și ele trebuie obligate să l păstreze în țara sau țările în care au făcut acest profit tocmai pentru a putea fi taxate. de asemenea companiile care au sediul fiscal în paradisuri fiscale uh, nu trebuie să fie lăsate să participe la licitații. Uh, ne trebuie o bază de date comună uh, cu informații despre toate companiile din uniune tocmai pentru a i obliga să plătească taxe în uniune în țările uniunii în care fac acești bani. mulțumesc. Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, eu am votat pentru acest raport, pentru că el are multe reguli, vor fi implementate, ele ne, ele ne vor ajuta să păstrăm locurile de muncă în Uniunea Europeană și să creăm locuri de muncă noi. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre unele amendamente. Nici eu și nici colegii uh, mei din uh, Fine Gael Uh, nu au votat cu uh, partidul în câteva cazuri. 63, 3 și 89. Uh, noi ne-am abținut la aceste amendamente pentru că sunt legate de CCCTB, un lucru cu care noi nu suntem de acord. Deci considerăm că aceasta ține de competența statului membru și doar statului membru, pentru că e vorba de reglementarea impozitelor. Ne-am mai abținut de asemenea la amendamentele 81.2, pentru că amendamentul 81.2, pentru că considerăm că Uh, Parlamentul depășește inițiativa PPS a OCDE-ului. Eu salut uh, chestiunile legate de fermieri și prețurile pe care ei le primesc pentru produse, uh, însă cred că trebuie să fie schimbate prețurile pe care le primesc la ușa firmei pe viitor. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. După datele FMI, cota de PIB mondial reprezentată de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene a căzut uh, de la, a scăzut de la 30% la 17% în 2015, în câteva decenii. Și de ce? Nu doar pentru că statele în curs de dezvoltare au început să recâștige teren, ci cred că știm cu toții care e problema, suprareglementarea. Și nu mă refer doar la faptul că avem directive ca REACH, și altele care distrug locurile de muncă. Eu vorbesc despre uh, lobby-ul uh, corporativ instituționalizat, care face regulile într-un mod care să fie favorabil pentru mega bănci și corporații multinaționale și care elimină concurenții de talie mică. Astfel, făcând ca mulți antreprenori să trebuiască să plece în exil dacă vor să reușească. Cât timp va rămâne valabil acest sistem, pe plan economic, Uniunea Europeană este blestemată să-și continue declinul. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut acest raport, l-am uh, susținut. Este remarcabil că Parlamentul a susținut uh, paragrafele 1, 104, 105, 106 și 107 ca raportor pentru aviz uh, privind um, practicile neloiale în lanțul agricol. Cred că acest uh, lucru va contribui la lucrările noastre în Comisia pentru Piață Internă pentru a rezolva problemele practicilor neloiale comerciale, pentru că ele nu sunt deloc uh, competitivitate și mă bucur foarte mult că ele sunt uh, incluse în acest document. Mulțumesc! Doamna Doț are cuvântul. Am votat împotriva acestui raport, deși eram de acord cu autorii în sensul că noi, legislatorii, trebuie să promovăm un climat economic care să fie competitiv, însă ar trebui să permitem companiilor de peste tot din Europa să aibă acces echitabil pe piețe, nu să le creăm tot felul de obstacole, inclusiv pentru accesul pe piețele interne. În Irlanda de Nord, Um, industria legată de exploatarea carierelor a avut mult de suferit din cauza dispozițiilor legislative comunitare și în mod retrospectiv s-a hotărât recoltarea impozitelor cu 10 ani în, uh, înainte, ceea ce bineînțeles a reprezentat o povare uriașă și acum din cauza acestei politici toate aceste companii vor muri. Nu mi se pare normal ca aceste companii să dea faliment din cauza unor asemenea hotărâri. Să nu uităm că aceste companii au, uh, s-au comportat în mod legal și au fost de bună credință. Ne-am întâlnit cu comisarul ca să vorbim despre acest caz aparte. Este foarte important ca o asemenea poveste să nu se mai repete și să se permită companiilor să acționeze în cunoștință de cauză și um, de bună credință. Doamna Harkin. Mulțumesc. Acest raport privind politica concurenței conține foarte multe sugestii hazardate, printre care chestiunea ajutorului de stat în sectorul financiar care ar putea duce la o distorsionare a concurenței în acest sector. Sunt de acord cu declarația din raport care spune că trebuie să avem grijă ca acest regulament să nu distorsioneze concurența spre uh, câștigul băncilor mari. În Irlanda avem o situație de la începutul lunii ianuarie acestui an și anume s-au introdus limite asupra depozitelor la uh, uniuni de credit. Acestea nu sunt instituții uh, specific, uh, similare cu cele bancare, sunt diferite și s-a pus o limită de 100 de mii de euro pentru cei care vor să investească în uniunile de credit. Probabil că se va încerca ca acestea să fie eliminate de pe piața creditelor imobiliare și cred că este o măsură anticompetitivă și un astfel de uh, regulament, o astfel de reglementare contrazice politica concurenței din Uniunea Europeană susțin ideea de a avea o acțiune obligatorie în lanțul alimentar împotriva detailiștilor care dăunează agricultorilor și consumatorilor. Era și timpul. Domnul Wolf. Mulțumesc. Milton Freeman a spus că în arhitectură, civilizație, literatură, industrie sau agricultură, orice ține de civilizație, nimic nu s-a tras din, de la guvernul centralizat. Noi acum suntem chiar în epicentrul centralizării, guvernării centralizate din Uniunea Europeană. Avem centralizare la Consiliu și o vedem materializată în comisari nealeși. Uh, încă o dată vedem că acest uh, guvern centralizat vrea să preia controlul mediului de afaceri și vedem uh, ce face. Moneda centralizată, euro, a um, creat daune foarte mari și vedem cât de mare este acum șomajul în rândul tinerilor. Regulile centralizate au afectat negativ impactul uh, în Uniunea Europeană. Trebuie să tragem uh, ca învățământ faptul că Uniunea Europeană nu mai trebuie să fie centralizată, trebuie să o înapoiem uh, statelor națiuni și trebuie să fim liberi să putem concura pe piața mondială. Trecem la raportul Ward. Are cuvântul doamna Morvai. A kultúrák közötti párbeszédről szóló jelentést nem tudtam támogatni. Mulțumesc acest raport se referă la dialogul intercultural și nu am putut să votez pentru, pentru că mi s-a părut că nu se referă la uh, valori, ci la chestiuni unde nu are rost dialogul. Cum să vorbim de dialog intercultural când uh, discutăm despre femei europene care ies în stradă de revelion să sărbătorească într-un spațiu public? Nu avem ce să uh, abordăm acest subiect când vorbim de dialogul intercultural. Nu se poate pune problema ca femeile europene să nu aibă voie să ia trenul fără să fie însoțite de bărbați. Nu asta discutăm noi când vorbim despre dialogul multicultural. Aceste drepturi sunt de mult dobândite în Europa, la fel ca și dreptul la demnitate și la egalitate. Dacă punem sub semnul întrebării aceste uh, drepturi nu mai avem ce să facem și cei care le încalcă trebuie băgați la închisoare sau trimiși de unde au venit. Doamna Miți. Când Jean Monnet a planificat Uniunea Europeană, a spus că dacă ar fi putut începe din nou, ar fi început cu învățământul și cu cultura. Este important ca generațiile viitoare să fie formate din, mem- din uh, cetățeni responsabili, care respectă diversitatea și care luptă împotriva discriminării, violenței, xenofobiei și rasismului. De aceea felicit um, raportorul și uh, am votat pentru acest raport. Mă bucur foarte mult că s-a ținut cont de ideea mea de a-i expune pe copii de tineri la culturi noi și să-i ajutăm să-și dobândească abilități de viață esențiale. Acest lucru um, îi ajută să fie cetățenii europeni activi, să-și găsească locuri de muncă. Cetățenia trebuie să înceapă la o vârstă mică și uh, de aceea cred că e bine să se includă în programa școlară vizite în alte state membre, pentru ca de mici copii să poată aprecia cultura, limbile și istoria europeană. Uh, astfel vom uh, avea adulți responsabili care vor simți că aparțin și vor respecta valorile europene pe viitor. Mulțumesc! Domnul Manichin, să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Diversitatea culturală aici și în alte părți ale lumii, dialogul intercultural sunt un interes reciproc. Înțelegerea este foarte importantă în toate societățile și inculcarea acestor valori prin educație de asemenea. Din păcate, stereotipurile negative încă persistă. E foarte important să promovăm transformarea sistemelor de educație pentru că acestea nu întotdeauna fac față și în anumite state membre nu sunt foarte eficiente. Se concentrează pe prezervarea culturii naționale. E adevărat că trebuie să prezervăm propria sa identitate, dar să fim conștienți de faptul că face parte dintr-un cadru mai larg, multicultural. Trebuie să ne gândim la viitor ca să garantăm buna funcționare a societăților noastre și păstrarea valorilor noastre. Mulțumim, doamna Domnul sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd igénye mindig is jelen volt. Diversitatea culturală și dialogul între culturi a fost întotdeauna prezent în Uniunea Europeană. Nu este o noutate care a apărut ca urmare în ultimului val de migrație. Statele membre diferă unul de altul datorită realităților istorice. Comunitățile trăiesc una lângă alta de mult. Uh, dialogul intercultural nu este important doar pentru a rezolva problema migrației, ci și din uh, perspectiva soluționării și răspunderii la nevoile minorităților autohtone. Uh, este un drum în ambele sensuri cu um, dialogul cultural. Din păcate, anumite state membre nu acordă atenția cuvenită plângerilor legitime ale minorităților. Trebuie să spunem cât se poate de clar că dialogul intercultural nu funcționează și de aceea minoritățile se adresează Uniunii Europene cerându-i ajutorul. Sperăm că vom avea parte de tot mai multă deschidere din partea instituțiilor europene pe viitor. Mulțumesc. Domnul Petir are cuvântul. Doamna Petir. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport pentru că mi se pare că dialogul intercultural și interreligios este esențial în înțelegerea și um, promovarea diversității și, de asemenea, obținerea păcii. Din păcate, acest dialog lipsește astăzi din lume, iar în Europa uităm adesea valorile de bază ale societății noastre. De aceea mă bucur foarte mult că s-a adoptat acest raport care pune accentul pe familie și rolul acesteia în ocrotirea identității culturale și care subliniază că uh, acasă începe învățarea unei culturi. Trebuie să facem tot ce putem pentru a proteja cultura, această valoare de bază a societății noastre și de asemenea pentru a proteja valorile pe care să le transmitem copiilor noștri. Trebuie să ne asigurăm că facem acest lucru pentru că trebuie să creștem copii care să iubească ceea lor și să-i respecte pe alții. Este esențial. Mulțumesc, domnul Polciac. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, deoarece cred că Educația este cea mai bună cale de a acumula cunoștințe despre valorile naționale și valorile internaționale. Și, de asemenea, statul de drept, drepturile fundamentale pot să fie explicate foarte bine în sistemul educațional și să fim conștienți de uh, faptul că multe societăți nu dispun de aceleași valori precum noi multiculturalismul este o realitate și ar fi mm, mm, și suntem conștienți de această um, realitate, dar ar fi periculos să vrem să înlocuim propriile noastre valori cu uh, valori multiculturale. Încă o dată, există societăți care nu au ajuns la acest nivel de dezvoltare, dar în același timp nu putem să le învinovățim. Mulțumesc! As a member of this... Domnule uh, președinte, sunt deputat pentru Irlanda de Nord și uh, pot să recunosc că viețile tinerilor pot fi schimbate dacă se implică și interacționează cu oameni care vin uh, din alte culturi și care au alte culturi, alte credințe. În ultimele luni am văzut un curând de radicalizare în Europa și în acest context eu sunt pentru măsurile care uh, duc la oprirea recrutării de uh, tineri. Eu uh, vreau să transmitem întregii Europei un mesaj comun. E important ca guvernele naționale să joace rolul uh, de bază pe care îl au. Acest raport uh, încearcă să influențeze natura educației naționale. Vrea să armonizeze uh, învățământul pentru a uh, ține cont de moștenirea culturală comună. Acest lucru ține de statele naționale, nu de Parlamentul European. Pentru că diviziunea uh, la nivel local impune soluții la nivel local. De aceea uh, vă spun că trebuie să vă amintiți uh, de acest lucru. Doamna Morfa are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am putut vota pentru uh, raportul referitor la regulamentul serviciilor, la reglementarea serviciilor financiare, pentru că în acest text se vorbește despre uh, Uh, chestiuni din viitor care au fost decise în trecut și care ar fi trebuit decise în trecut pentru a împiedica criza ipotecară din uh, Ungaria, când, de exemplu, ar fi fost nevoie de informații adecvate pentru cetățeni, ar fi trebuit să se vorbească despre responsabilitatea uh, președinților de bănci și de asemenea despre uh, supervizarea bancară. Eu am adresat această întrebare domnului comisar în timpul dezbaterii și anume am întrebat ce vrea Uniunea Europeană să facă ca să-i ajute pe toți cei care n-au reușit să-și plătească creditele luate în valute străine. Și ca de obicei nu mi s-a răspuns. Domnul Mamikins. Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Globālas finanšu krīzes atskaņas, kuras ņem vietu. Domnule președinte, în urma crizei uh, financiare, în Europa încă vedem consecințele acesteia. Criza a afectat piesele de capital și mai multe servicii financiare și calea către rezolvare încă nu este clară toate instituțiile implicate în acest efort, la nivel național, ar trebui să coopereze mai îndeaproape pentru a implementa toate reformele necesare și pentru a preveni posibile crize viitoare. Unul dintre factorii care au generat um, crizele din 2007 și 2008 au fost uh, ineficiența sectorului bancar și uh, lacunele în uh, sistemul de monitorizare. De aceea cred că această decizie este foarte importantă. Mulțumesc. Doamna Macovei. Mulțumesc. <clears throat> Criza financiară a făcut necesară adoptarea unor măsuri legislative la nivel european. În uh, procesul de aplicare a acestor măsuri au existat poticniri, au existat diferențe de aplicare în, în diferitele state membre Uh, de asemenea au existat și prevederi legale care uh, s au contrazis parțial unele cu altele. acest raport abordează aceste deficiențe și uh, propune un impact al cadrului legislativ conturat și adoptat în timpul crizei financiare precum și al modului în care s a aplicat în diverse state membre tocmai pentru ca după această evaluare să se poată corecta atât legislația cât și practicile uh, din statele membre care nu au urmat uh, legislația. Uh, prin urmare e nevoie de această evaluare de planificare de transparență în cadrul procesului legislativ și de o aplicare întocmai a măsurilor luate în cadrul crizei economice sau de luarea unor alte măsuri legislative după atâția ani în care am văzut Uh, cum a evoluat criza economică adică să adoptăm măsuri care să fie actuale zilei de astăzi. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte de mai multe ori am luat cuvântul în ceea ce privește legislația în domeniul financiar și guvernanța în acest sector. cu acest raport se face un pas înainte și știind că acum vom avea mai multă transparență în ce privește serviciile financiare pentru a evita măsurile făcute în grabă odată cu criza subprime. Mai mulți ilustri economiști arată că s-ar putea să existe o criză în sectorul energetic și de asemenea cu anumite companii petroliere. De aceea eu sunt de acord cu acest raport și mă asociez raportorului în ce privește lacunele și incoerențele din legislația în acest domeniu. Și anume că stabilitatea financiară și protecția um, um, consumatorilor, precum și finanțarea IMM-urilor, trebuie să rămână priorități. Să nu uităm că competitivitatea la nivel internațional a sectorilor financiare europene este amenințată și de China și de Brexit, și de tensiunile din zona euro. Prin urmare, avem nevoie de modificarea mentalităților din sectorul financiar, astfel încât să ne gândim mai întâi la interesele consumatorilor. Mulțumesc, domnul Kelly, are cuvântul. Mulțumesc. Am fost aici uh, și în mandatul anterior și am putut uh, vedea eforturile continue făcute de, chiar de dumneavoastră când erați comisar și de Parlamentul anterior care s-a străduit să rezolve această problemă și să introducă reglementări care să garanteze că această problemă nu se repetă. E bine să analizăm situația, să facem un bilanț, să vedem ce s-a întâmplat și să ne asigurăm că nu mai apar probleme pe viitor. De exemplu, colegul care a vorbit înainte s-a referit la uh, potențialele consecințe asupra întreprinderilor ale utilizării gazului de șist. Uh, deci trebuie să fim vigilenți în permanență. Mai ales când vorbim despre Uniunea Bancară, ar fi nevoie de disciplină în sistemul bancar și e clar că trebuie să urmărim în continuu ce se întâmplă pentru binele cetățenilor europeni și viitorul lor. Mulțumesc. Domnul Polciac. Eh, Mulțumesc, domnule președinte eu am susținut uh, acest raport din proprie inițiativă. Cred că el uh, ilustrează toate problemele fundamentale pe care le-am identificat uh, în domeniul serviciilor financiare, în Uniunea Piețelor de Capital. Dacă comparăm cu abordarea noastră a subiectului finanțărilor, dacă comparăm situația din Europa cu cea din Statele Unite, uh, trebuie să fim conștienți că avem de face cu o problemă fundamentală, cu o barieră fundamentală în calea întreprinderilor și serviciilor europene. În Uniunea Europeană există investiții și există inițiative de inovare. De aceea eu am susținut acest raport și m-aș bucura foarte mult dacă Comisia Europeană l-ar respecta pregătind uh, legi noi în domeniul Uniunii Piețelor de Capital. Mulțumesc! La relațiune Matera, la parola l'onorevole Vallina. Trecem acum la raportul Matera și începem cu doamna Valina. Gracias, presidente. Mulțumesc! de la societate. Mulțumesc, domnilor, domnule președinte. Noi, femeile nu sunt un joker al uh, societății. Nu trebuie să ni se spună cu cine să, de, cu ce să ne ocupăm. Uh, Femeile, ca și bărbații, au dreptul de a decide propriul nostru viitor. Dacă vrem să fim antreprenori sau salariate, mame sau nu, să ne mărităm sau nu. Nu putem rezolva um, problema femeilor de sus. Uniunea Europeană trebuie să promoveze politici care să elimine inegalitatea și diferența între salarii cu măsuri care, într-adevăr, să încurajeze uh, femeile să aibă un echilibru între profesie și viața personală și să le ajute pe femei să se dezvolte uh, personal și uh, profesional așa cum pot, așa cum doresc și nu să se țină cont doar de interesele economice. Politicile de austeritate implementate în ultimii ani de Uniune și de multe dintre statele membre au pedepsit foarte uh, rău uh, condițiile de viață ale multor cetățeni și femeile sunt cele care o duc uh, cel mai greu pentru că ele duc greul muncii familiei și sunt cele mai afectate de sărăcia. Femeile prin uh, puteri, cu puterile ei a fost uh, mereu perdantul în această societate a fost un fel de marionetă. Noi suntem cele mai afectate de inegalitățile sociale. Vedem acest lucru uh, în fiecare zi. Nu mai trebuie să permitem uh, exploatarea femeii. De aceea uh, grupul nostru s-a abținut. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Valina a vorbit pentru GUE. Are cuvântul doamna Corața Bilt domnule președinte. Sunt pentru acest raport pentru că antreprenoriatul la femei reprezintă un potențial enorm de creare de creștere și locuri de muncă. E vorba de calitate și de uh, acordarea de putere femeile. Noi nu femeilor, noi suntem un actor foarte important în economii, suntem o valoare pentru economiile noastre și a venit vremea să recunoaștem potențialul de plin al antreprenoriatului feminin și să creăm strategii clare pentru a împiedica uh, orice formă de discriminare și pentru a elimina obstacolele existente, pentru a facilita accesul la capitaluri, pentru a reduce birocrația și orice formă de discriminare. De asemenea, trebuie să combatem stereotipurile. Foarte adesea femeile sunt considerate mai puțin credibile, mai ales în sectoare ca inovația și tehnologia. Este esențial să sporim uh, educația în domeniul afacerilor și să dăm uh, o a doua șansă multora, pentru ca femeile să creadă că pot și ele să uh, creeze o întreprindere. Salut existența unor rețele mai numeroase pentru femei. E foarte important să ne susținem unele pe altele și să învățăm una de la alta. Statele membre trebuie să creeze condițiile și pentru ca femeile să împace mai bine viața de familie cu viața profesională, dar asta se face mai bine la nivel național. Vă mulțumesc. Doamna Jitnanska. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor, în care vorbește foarte bine despre obstacolele cu care se confruntă femeile care doresc să se lanseze pe cont propriu Femeile trebuie să fie încurajate, dar sunt prudentă, având în vedere felul în care lucrăm și noi aici, până și în Parlament există prejudecăți împotriva familiilor. Și noi nu putem să dictăm uh, femeilor și familiilor cum să se organizeze statele membre sunt cele care trebuie să ia măsuri, oferind femeilor mai multe oportunități, uh, uh, programe de um, lucru mai flexibile, mai multe instituții de îngrijire și educare a copiilor de vârstă preșcolară și la fel și pentru femeile care sunt uh, studente, la care nu ne gândim uh, întotdeauna, pentru că ele sunt viitoarele asistente, îngrijitoare, educatoare, dar în același timp ar putea să devină și femei de afaceri de succes. Mulțumesc, doamna Clune! Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, susțin acest raport pentru că se concentrează pe femei și încearcă să le încurajeze să devină antreprenori și să-și înceapă propriilor afaceri ne concentrăm pe uh, ocupare în Europa și uh, se, oamenii sunt uh, încurajați să înființeze IMM-uri. Femeile reprezintă un potențial încă neexplorat, care este imens. Trebuie să, prin acest raport, putem înlătura una dintre obstacole în calea femeilor care doresc să-și înființeze propriile lor afaceri. Uh, accesul uh, la fonduri și uh, la susținere pentru creșterea copilului. Trebuie să ne asigurăm că există fondurile necesare și că nu există probleme de acces la finanțare pentru femei și că societatea, guvernele pot asigura îngrijiri de calitate pentru copii. Trebuie să lăsăm familie să se gestioneze singure, bineînțeles, dar cred că uh, timpul flexibil de, lorile flexibile de muncă și îngrijirile copiilor trebuie să mm, fie niște subiecte rezolvate. Doamna Morvai. Test, amely arról szól, hogy milyen akadályok tornyos. Mulțumesc. În acest raport este vorba de dificultățile pe care trebuie să le combată femeile care doresc să devină antreprenoare. La Comisia FAM eu spun întotdeauna că este uh, important să discutăm despre probleme europene, însă problemele sunt foarte diferite în statele post-comuniste, cum ar fi țara mea, Ungaria, sau în uh, alte țări. La noi, cea mai mare problemă este că nu există suficient capital, că nu există acces la finanțare pentru femei, că e foarte greu chiar să îți uh, duci traiul. Uh, după privatizare, averea națională a ajuns în mâinile unor investitori um, care au um, irosit um, această șansă în loc să facă injecții de capital în țara noastră și să permită celor care doresc să-și creeze o întreprindere să o și facă. Mulțumesc, doamna Borzan. mulțumesc doamna predsjedavajući manje od treine samozaposlenih u europskoj uniji su ene a statistike pokazuju da one koje se upuste u poduzetnitvo manje riskiraju te su manje sklone irenju posla zbog slabe potpore okoline. dvostruko vei broj ena nego mukaraca radi na pola radnog vremena. Resursele cele mai importante de care au nevoie antreprenor, femeile antreprenori sunt uh, acces la resurse și sprijin de la societate pentru a putea găsi un echilibru între viața profesională și cea privată. Mă bucur că Croația are un plan de acțiune pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor. Uh, asta va duce la schimbări pozitive în economie și în societate și nu pot decât să sprijin asta. Domnul Șogor. Mulțumesc, domnule președinte. În continuare suntem în urmă. Numai 31% dintre antreprenori uh, sunt femei în Uniunea Europeană. Deci mai avem o cale lungă de străbătut în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii. Credem, cred că este important să se găsească un echilibru între viața profesională și cea privată. Este o sarcină importantă. De asemenea, trebuie să uh, stimulăm cultura antreprenoriatului, mai ales în domeniile în care femeile au o șansă să-și găsească un loc de muncă. Însă pentru a crea un bun echilibru și pentru ca noi să ne putem atinge obiectivele până în 2020, mai avem mult de făcut. Mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Nu există niciun fel de diferență la nivel antreprenorial între bărbați și femei, nici din punct de vedere juridic, nici din alte puncte de vedere. Însă statisticile arată că circa o treime din întreprinzătorii Uniunii Europene doar sunt femei. Iată, deci, un exemplu de discriminare. E nevoie să se întreprindă o reformă în acest domeniu, este vital acest lucru, pentru că nu se poate accepta o astfel de diferențiere între cele două sexe. Problema reprezentării femeilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor trebuie soluționată. E nevoie de egalitate socială și în același timp trebuie să se recunoască meritele profesioniștilor și ale profesionistelor. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect este unul pe care eu îl urmăresc de ani de zile. Inițial, trebuie spus, atunci când am văzut cifrele legate de uh, spiritul antreprenorial al bărbaților și femeilor, am fost surprins de diferențe. M-am întrebat oare de ce există asemenea diferențe. Colegii au subliniat o parte dintre motive, însă unul dintre ele este încrederea. Eu cred că e un aspect ignorat de-a lungul uh, timpului, uh, de aceea trebuie să schimbăm uh, situația și să îndepărtăm obstacole, cum sunt ele numite în acest raport, pentru ca femeile să poată și ele să devină antreprenori ca și bărbații. Același lucru este valabil și în ceea ce privește accesul la finanțare. Din nou, există o anumită percepție cum că femeile antreprenor uh, nu primesc aceleași oportunități de finanțare atunci când doresc să-și înființeze o companie uh, ca în cazul bărbaților. Eu cred că aceste lucruri încep să se schimbe. Am văzut uh, schimbarea aceasta în Irlanda, pentru că există platforme de sprijin pentru femei uh, în mediul de afaceri. Acest lucru este absolut important și eu cred că ar trebui să îl încurajăm. Vă mulțumesc. Domnul Petir. Doamna Petir, mă scuzați. Ce udio žena poduzetnica u ukupnom Mulțumesc, domnule președinte. În Croația, femeile sunt 30% în rândul uh, antreprenorilor, ceva sub media europeană. ceva peste media europeană, 20% fiind la nivel european antreprenori și 7% femei care și-au dezvoltat propria afacere. Schimba, a fost o schimbare față de 2001, când antreprenorii femei în uh, Croația erau numai 7%. Însă femeile pot face mult mai mult Potențialul antreprenorilor femei este foarte ridicat, însă și barierele sunt uh, foarte mari în, rândul, în calea celor care vor să-și creeze întreprinderi. De aceea sunt uh, pentru adoptarea de strategii care să elimine povara administrativă, să asigure accesul la capital și să creeze programe de formare. Mi se pare important să prevedem măsuri care să permită femeilor să găsească echilibrul între viața profesională și privată, astfel încât să se lanseze în această aventură fără să se teamă că își vor um, neglija rolul în familie. Mulțumesc, doamna Dodd. Thank you. Mulțumesc. Dez dezbaterea de astăzi cu privire la femeile întreprinzător, eu o abordez din punctul de vedere al potențialului. La mine, în Irlanda din de Nord, există un uh, ministru, un prim-ministru, uh, așa numit, uh, femeie. Este un pas înainte extraordinar. Dar este o poveste de succes nu pentru aceia care impun schimbarea prin intermediul unor cote, ci este o șansă pentru promovarea femeilor însele. Prima ministră din țara noastră a muncit din greu și a ajuns acolo unde este, demonstrându-și atât determinarea cât și capacitatea de a reuși în numele celor pe care îi reprezintă. Și acest exemplu susține mesajul meu cât se poate de limpede. Da, susțin obiectivul dumneavoastră de a uh, elimina barierele în calea femeilor la locul de muncă. Și da, și eu doresc să se elimine barierele pentru femeile care doresc să aibă acces la educație și formare profesională. Și eu doresc ca femeile în societatea noastră să dispună de o platformă pentru a-și manifesta capacitățile de antreprenori. Dar nu sunt de acord cu cotele și cu orice formă de monitorizare în acest sens. Mulțumesc, domnul Arkin. Harkin. Domnul Harkin. Mulțumesc, domnul președinte. Este un raport important în legătură cu uh, sprijinul de antreprenoriat în rândul femeilor și eu mă bucur că am putut să-l sprijin. Când ne uităm la cifre, vedem că doar 31% dintre antreprenorii europeni sunt femei. Prin urmare, cred că ar trebui să adresăm următoarea întrebare. Ce putem face la nivel european pentru a încerca să susținem spiritul de antreprenoriat în rândul femeilor? Unul dintre instrumentele pe care le avem la dispoziție este instrumentul de microfinanțare, însă dacă ne gândim la cifrele pentru 2013, putem vedea că raportul uh, bărbați-femei uh, pentru solicitarea acestor fonduri uh, este de 60-40. Prin urmare, e clar că trebuie să facem mai multe la nivel european. În acest context, eu m-am bucurat să pot susține amendamentul care a solicitat uh, Comisiei să monitorizeze până în aplicare a uh, tuturor acțiunilor de aducere în prim plan a uh, chestiunilor de gen, mai ales în ceea ce privește legătura cu antreprenoriatul. Eu cred că instrumentul legat de microfinanțare a demonstrat că acest lucru este necesar. De, ace- de asemenea, cred că rețea europeană pentru promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor combate bine stereotipurile și mă bucur să văd că anul acesta Comisia pune la punct o platformă online care să oferă uh, consiliere în ceea ce privește afacerile pentru uh, femei. Sperăm că astfel femeile din mediul de afaceri vor putea fi ajutate. Mulțumim. Trecem acum la celălalt raport. ce? Domnul Boylan, se pare că nu este în sală. Doamna Zidnanska. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Gratulujem colegovi. domnule președinte. Doresc să-l felicit pe raportor pentru acest uh, raport. Multe elemente sunt pozitive în acest raport și um, sunt foarte multe recomandări pozitive uh, pentru statele membre. Important pentru mine este să nu uităm faptul că nu am uitat egalitatea de șanse. Se face apel la uh, autorități pentru a respecta acordul ONU și în ceea ce privește persoanele cu dizabilități pentru a elimina inegalitățile prezente până acum. În acest raport am prevăzut și formarea inclus, inclusivă uh, și ajutoare financiare pentru persoane cu dizabilități. Încă ceva aș dori să subliniez. Pentru mine acest principiu este unul foarte important, și anume flexibilitatea. Flexibilitatea față de studenți, ceea ce le oferă studenților posibilitatea să-și structureze studiile în așa fel încât să învețe ce uh, le place lor. Mulțumesc, doamna Clun. Mulțumesc. Susțin accentul pus pe tineri și pe faptul că aceștia trebuie să dispună de uh, competențele necesare pentru a dobândi un loc de muncă. Unul din cinci europeni tineri este șomer. Dar să nu uităm că aveam o cifră asemănătoare, o, o cifră foarte mare și acum uh, aproape 20 de ani, era vorba de 21%. Din păcate, șomajul în rândurile tinerilor continuă să rămână o problemă și în raport s-a identificat uh, problema aceasta a importanței uh, sectorului educației care trebuie să progreseze în domeniu pentru a oferi tinerilor competențele de care au nevoie pentru a-și găsi un loc de muncă și care trebuie deci să evolueze odată cu piața muncii punând accentul așadar pe tineri. Avem nevoie încă o dată de accentul pus pe ucenicie, pe modelul uceniciei, de educație terțiară la nivel universitar, dar aceasta punând la dispoziția tinerilor acele competențe de care într-adevăr iau nevoie, care sunt importante pentru viitorilor angajatori, deci, educarea și formarea, precum și uh, viitorii angajatori, trebuie să colaboreze pentru a echipa pe tineri cu uh, competențele de care au nevoie. Doamna Morve. Mulțumesc. Eu m-am abținut la votul pentru acest raport, pentru că la punctele A și C este prevăzut că 4 până la 6 milioane de tineri uh, nu au un loc de muncă iar numărul uh, tinerilor între 15 și 25 de ani fără um, loc de muncă și care nu sunt la școală este de peste 7 milioane. 21,4% este șomajul în rândul tinerilor. Și la punctul C scrie, uh, scrie că tinerii sunt um, în mod special afectați de șomaj. Și aș avea o întrebare ar trebui, cred că ar trebui să o invităm pe doamna Merkel și pe echipa ei uh, și să o întrebăm de ce consideră că este posibil să invităm milioane de orfani uh, migranți când avem așa o mare problemă cu șomajul în rândul tinerilor la noi. Domnul Mulțumesc, președinte. Am votat pentru acest raport foarte important care dorește să abordeze una dintre cele mai uh, mari uh, provocări cu care se confruntă Europa, și anume uh, rata șomajului fără precedent care a ajuns până la 60% în anumite state membre. Obiectivul nostru a fost să dăm indivizilor competențele și abilitățile necesare pentru a deveni cetățeni responsabili uh, într-o lume din ce în ce mai uh, diversă. Recunoaștem faptul că piața muncii se schimbă foarte, foarte repede. Mult prea repede pentru a putea estima care sunt viitoarele abilități uh, necesare. Studenții așadar ar trebui să aibă cunoștințe tot mai vaste. De asemenea, noi susținem statele membre care trebuie să-și sporească cooperarea și să schimbe bune practici în domeniul educației și instruirii, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare uh, anumitor programe uh, în domeniul muncii. Trebuie să existe poate competențe lingvistice, uh, tehnice, de antreprenoriat și așa mai departe. Tinerii trebuie să se poată adapta pe durata vieții pentru a putea să obțină um, locuri de muncă durabile. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Uiheli. Elnök úr, tisztelt parlament, én megszavaztam. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu am votat pentru acest uh, raport și, în general, am participat um, și am susținut acest raport. Nu există chestiuni mai importante decât crearea de locuri de muncă pentru tineri. Sunt peste șapte milioane de șomeri tineri și acest lucru este un dezastru. Nu putem să vorbim de, și să visăm uh, la o Europa pașnică în astfel de circunstanțe. Este nevoie de măsuri imediate, iar raportul arată cât de mare este responsabilitatea uh, statelor membre și ale guvernelor. De aceea nu înțeleg de ce guvernul uh, maghiar uh, duce la pierdere încercă să ruineze sistemul educațional și de ce reprezentanții Iobic nu au susținut acest raport și s-au abținut de la vot. Nu pot decât să propun tuturor să ia acest document ca o bază pentru activitatea sa. Mulțumesc. Doamna Spirachi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte v-aș prezenta două cifre care arată cât de vulnerabilă, vulnerabilă este situația șomajului în rândurile tinerilor în prezent. 5 milioane de tineri șomeri acum în Europa și 2 milioane de locuri de muncă sunt disponibile. De ce nu se înzestrează tinerii aceștia cu acele competențe pe care, care l-ar putea fi de folos la dobândirea acestor 2 milioane de locuri de muncă. Acest lucru ar trebui să se realizeze, trebuie să îmbunătățim competențele tinerilor pentru a putea progresa. Știm însă în același timp că în anumite state membre o e, programe educaționale e, fantomă aproape, total nerealistă devin regula. Deci trebuie o, o monitorizare corectă a fondurilor în acest sector pentru ca educația să Uh, fie eficientă și să uh, poată să progreseze odată cu piața muncii. Trebuie așadar să îi promovăm prin intermediul programului Erasmus pe tineri întreprinzători, prin intermediul instituțiilor existente, pentru a putea promova competențele lor, așa încât să dobândească locuri de muncă. E un lucru foarte important pentru toate statele membre. Din păcate, nici în țara mea, în Grecia, măsurile necesare nu au fost adoptate. Domnul Mamekins. Mulțumesc. Eu am votat pentru acest raport și a fost o bucurie pentru mine. Este un raport foarte important. Șomajul în rândul tinerilor este o problemă gravă în Europa. În țara mea, Letonia, se va ajunge la o tragedie. Mă bucură fiecare pas, fie el cât de mic, în direcția îmbunătățirii situației. Ce se cere acum? Unui lucrător de 25 de ani îi se cere acum pe piața muncii să aibă la fel de multă să aibă deja experiență uh, ca să fie angajat trebuie să ne asigurăm că șomajul în rândul tinerilor să crească în toată, să scadă în toată Europa. Mulțumesc, domnul Șogor. Thank you. The more than 20% youth employment rate. O rată de mai, ma mai mare de 25% a șomajului din rândul uh, tinerilor în Europa reflectă, practic, gravitatea problemei. Cifrele și din țara noastră arată că uh, Uh, noi aici în Parlament trebuie să încercăm să discutăm aceste subiecte de pe ordinea de zi. Raportul identifică clar uh, lipsa unor abilități relevante, de asemenea lipsa unor abilități dobândite prin instruire și educație. O altă problemă e că state din centrul și estul Europei se confruntă și cu alte probleme acum, precum abandonul școlar timpuriu, cu care trebuie să luptăm, mai ales în rândul categoriilor sociale vulnerabile, precum romii. În semestrul european și în strategia de ocupare a statelor membre trebuie să se pună mai mult accent pe aceste chestiuni pentru a putea face progrese în ceea ce privește sistemul educațional, care trebuie să păstreze copiii în școli și să se pregătească mai bine uh, pentru viața uh, profesională, găsindu-le abilitățile care să se potrivească pieței muncii. Mulțumesc. Domnul Kelly. John. Mulțumesc. Raportul acesta îl susțin și am votat pentru raportul acesta alături de colegii din grupul meu. Este regretabil să asistăm la situația șomerilor în rândurile tinerilor europeni, în special în țara mea. Am putut constata în timpul perioadei de criză că și tineri care aveau competențe înalte mergeau la interviuri, pentru un loc de muncă și primeau drept răspuns o scrisoare cu conținut unic. Ne pare rău că nu, nu ați putut să primiți de data aceasta acest loc de muncă, mai încercați, mult succes. Și tinerii se confruntau mereu cu același răspuns, erau dezamăgiți, ceea ce a condus la o uh, migrație, la o fugă a creierilor din Irlanda. Anul acesta însă economia a crescut cu 6% în țara mea și tinerii încep să se întoarcă uh, și să-și reia locurile de muncă. Sper că același lucru să se întâmple și în alte state membre. Mulțumesc, domnul Popizil. Da, ja jsem podpořil tuto Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport. Șomajul în rândul tinerilor este legat uh, și de performanța economiilor din Uniunea Europeană. Per ansamblu, acest fenomen este atât de răspândit încât trebuie să avem o politică activă de combaterea sa și mă bucur că a fost adoptat acest raport. O altă legătură care poate fi stabilită cu șomajul este uh, educația și uh, abilitățile dobândite de copii în școală. Educația națională adesea nu este suficientă pentru piața muncii, de aceea eu susțin programe precum Erasmus, Și în calitatea mea de profesor universitar pot să spun că uh, sunt sigur de faptul că aceste uh, programe îmbunătățesc competențele uh, studenților, precum și abilitățile lor uh, uh, lingvistice. De asemenea, le oferă și o șansă de a se maturiza mai repede dacă petrec un an sau doi în străinătate. De asemenea, pot să spun că îmi place noul program uh, Erasmus pentru tinerii antreprenori și cred că acest raport pe ansamblu a fost unul foarte bun. Doamna Petir jer ono. domnule preedinte am sprijinit acest raport pentru că subliniază problemele principale cu care, cu care se confruntă multe state membre ale uniunii europene inclusiv croația. Conform Eurostat, în 2015, șomajul în rândul tinerilor era de 40, 43,1%. Din păcate, Croația este pe primul loc în Europa pe acest, în acest domeniu. Cred că acest raport poate îmbunătăți situația în Europa și fac apel la instituțiile europene și la statele membre să dezvolte programele necesare pentru ca tinerii să fie competitivi pe piața locurilor de muncă. De asemenea, aș dori să salut această inițiativă de a ne asigura că există o cooperare mai strictă între domeniul educațional, autorități, um, întreprinderi. Și sectorul afacerilor va avea de beneficiat pentru că se vor deschide noi locuri de muncă. Mulțumesc, doamna Dodd. I welcome... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură că în acest raport se uh, ia o abordare orizontală a șomajului pentru că este foarte important să se pornească de la baza de competențe. Trebuie recunoscut că barierele cu care se confruntă tinerii sunt extrem de diferite. Este, prin urmare, necesar să se creeze sinergii între toate aspectele de guvernare mm, și cu comunitatea oamenilor de afaceri, pentru ca provocările să se transforme în oportunități. Se spune în acest raport că, că această rețea globală trebuie să conțină IMM-uri, în special și uh, instituțiile de educație, inclusiv uh, comunitățile, la nivelul comunităților. Este nevoie de crearea de sinergie între sectoarele public și privat. Nu putem să uh, acceptăm însă uh, imixtiunea în competențele naționale pe care, le încearcă, pe care o încearcă acest raport. Programul ISF încearcă să maximizeze activitatea organizațiilor de voluntari, însă în Irlanda de Nord punerea în aplicare a acestui fond a fost uh, sufocată de restricții și birocrație. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. What I like about this report... La acest raport mi e place faptul că vine cu sugestii practice uh, pentru uh, a însoți pe cei 7,5 eh, milioane de tineri care nu au un loc de muncă acum. Da, există eh, această discrepanță între abilități și cerințele pieței muncii. Uneori vorbim despre subcalificare sau supracalificare, dar dincolo de toate acestea, eh, raportul sugerează să se stabilească niște parteneriate între autorități publice, locale, parteneri sociali și instituțiile de învățământ pentru a încerca uh, integrarea tinerilor pe piața muncii. Bineînțeles, tot acest proces poate fi uh, facilitat și prin educația uh, de tip a doua șansă. Trebuie să găsim o potrivire între abilități uh, și cerințele pieței, însă să nu uităm că educația ține și de viață, nu doar de uh, locul de muncă. Eu uh, susțin să uh, eu susțin ideea de a integra în dialogul de care vorbeam mai devreme pe tinerii antreprenori. De asemenea, ideea unor programe care se pregătească pe tineri pentru tranziția dinspre școală spre locul de muncă, uh, cred eu, uh, ar trebui să existe. Să nu uităm însă că sunt și locuri de muncă care necesită abilități tradiționale. Acum trecem la raportul Calas Gebhardt. Mai întâi dau cuvântul domnului Pospisil. Pane předsedo, já jsem s radostí podpořil tuto zprávu. Považuji jednotlivé... Cu plăcere am sprijinit acest raport Cred că piața unică digitală este una dintre cele mai mari priorități ale noastre în acest mandat, mai ales dacă reușim să creștem posibilitățile de vânzări online. Uh, aș considera că este ceva pozitiv. În ceea ce privește zona Schengen, nu avem, uh, aici nu avem frontiere, însă pe piața digitală ele există și trebuie eliminate. Statisticile arată că din ce în ce mai des companiile își vând bunurile pe internet la nivel intern, dar foarte puțin uh, la nivel transfrontalier. În Republica Cehă, 36% din IMM-uri vând online, însă numai 7% vând uh, și la nivel transfrontalier. Deci ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm că vânzările online transfrontaliere sunt facilitate. Mulțumesc. E... Eh, Domnul Benito Ziloaga. Nos hemos abstenido en la votación sobre el informe. Mulțumesc, domnule președinte. Noi ne-am abținut de la vot cu privire la acest raport privind uh, piața unică digitală, pentru că nu suntem de acord cu această abordare. Trebuie să găsim soluțiile corecte pentru ca în Uniunea Europeană să se creeze locuri de muncă sustenabile și de bună calitate. Se pune accentul în acest raport mai mult pe marile corporații decât pe micile întreprinderi familiale. Or, acest lucru nu reflectă societatea pe care ne-o dorim noi. De aceea avem nevoie de reguli corespunzătoare privind protecția datelor și este aici, uh, miza este aici protejarea cetățenilor. E nevoie de o transformare democratică cu participarea cetățenilor și n-a fost întotdeauna cazul în timpul primăverii arabe, de exemplu. Mulțumesc, doamna Morvai. Mulțumesc. Eu am votat pentru acest raport referitor la piața unică digitală, însă la punctul C am citit cu tristețe că doar 4% din IMM-uri vând, de fapt, uh, pe internet. Și uh, printre acestea sunt și uh, micro-întreprinderile. Mă uit la cunoscuții mei de acasă, um, multe femei care au grijă de copii sau de bătrâni și pot face lucruri extraordinare, um, ori uh, produse artizanale, ori uh, gemuri, dulcețuri, dacă ar putea uh, vinde aceste produse, ar putea trăi din asta. Însă de ce nu folosesc această posibilitate? Când mă întorc acasă, am să mă interesez la autorități care e situația cu posibilitatea ca micro-întreprinderile să uh, poată uh, profita mai mult de pe urma vânzărilor pe internet. Cred că situația poate fi îmbunătățită. M-aș bucura dacă în acest sens ați fi la fel de strict și cu cei de stânga. Pridržavati se strogih pravila europskog zakonodavstva. Doamna Borțan. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toți trebuie să respectăm regulile stricte din Europeană, inclusiv perioada de renunțare de 14 zile, care este foarte corectă pentru consumatori, însă care creează costuri pentru întreprinderi. Un mare număr uh, dintre cetățenii noștri încă se tem să facă cumpărături online pentru că nu știu uh, exact care le sunt drepturile. Pentru un uh, consumator obișnuit e greu să-și dea seama dacă vânzătorul are un sediu în Uniunea Europeană. Dacă putem restabili încrederea, lucrurile ar putea să devină mai facile. În ceea ce privește livrarea, și această chestiune este foarte importantă, ea trebuie să fie mai transparentă și mai ieftină. Nu ne putem aștepta uh, să crească vânzările online uh, câtă vreme uh, consumatorilor noștri le este teamă că nu vor obține bunurile comandate. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să înțelegem pe ca, care sunt uh, uh, avantajele pe care le oferă internetul și comerțul electronic pentru dezvoltarea pieței unice. Acesta oferă o șansă unică pentru revoluționarea acestui sector și pentru a schimba viața fiecăruia dintre noi. Uh, finalizarea pieței digitale unice pentru toți cetățenii europeni este fundamentală pentru o economie europeană care să pună accentul pe competitivitate și creștere, precum și pe locuri de muncă de bună calitate în Europa. Este important ca cetățenii, consumatori și IMM-uri cei care sunt în pozițiile cele mai vulnerabile să beneficieze însă de o protecție adecvată și de un acces acces, de un acces uh, uh, fără costuri foarte mari la lumea digitală. Trebuie ca cetățenii să înțeleagă cum să profite la maximum de această revoluție utilizând servicii uh, și produse inteligente. IMM-urile în special trebuie să fie pregătite pentru digitalizarea economiei tradiționale, așa încât Uniunea Europeană să fie pregătită pentru sarcinile și cerințele viitorului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Textul pe care l-am votat stabilește cu claritate care sunt oportunitățile și provocările care așteaptă Europa în construirea unei piețe digitale unică, unice cu adevărat integrate. Îmi doresc ca Comisia să țină seama de contribuțiile noastre. Trebuie stabilită norme amonizate cu privire la comerțul transfrontalier, care să permită să existe o protecție juridică adecvată pentru consumatori și întreprinderi în etapa de achiziționare și vânzare a conținutului digitale, precum și în ce privește copyright-ul, unde trebuie să se pună în aplicare reguli puse uh, centrate pe o remunerație egală și adecvată atât pentru creator cât și pentru alți titulari ai drepturilor. Trebuie să se stabilească, să se stabilească un cadru juridic adecvat atât împotriva pirateriei cât și în ce privește stabilirea corectă a rolului intermediarilor și ale platformelor online. Numai dacă Uniunea Europeană va acorda atenția cuvenită oportunităților pe care le oferă Big Data, Cloud Computing și Internetul obiectelor, abia atunci piața unică digitală va deveni cu adevărat un motor al creșterii și dezvoltării care să poată crea locuri de muncă de calitate și pentru tineri. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, uh, am votat pentru acest raport, uh, urmând poziția grupului meu. Este un subiect foarte important și este legat de alte puncte despre care vorbeam, și anume șomajul în rândul tinerilor și uh, antreprenoriatul în rândul femeilor. Este o oportunitate extraordinară pentru Uniunea Europeană. Putem crea multe locuri de muncă fără cheltuieli suplimentare. 415 miliarde Uh, s-ar putea crea pentru economia europeană dacă ne facem lecțiile cum trebuie. Și la asta trebuie să ne uh, gândim, dacă putem să implementăm în mod corect acest uh, proiect. Trebuie să ne asigurăm că eliminăm toate barierele și că este mai ușor pentru oameni să vândă și să cumpere bunuri online. Mulțumesc, doamna Harkin. Thank you, Mr. Uh, Mr. Chairperson. Mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat să pot sprijini acest raport în legătură cu piața unică digitală, pentru că eu cred că oferă un cadru pentru viitorul nostru digital. Însă n-am susținut amendamentul 24, deși a fost un amendament al ALDE. Acest uh, amendament de bună dreptate, cred, a încercat să introducă un echilibru prin faptul că recunoaște faptul că uh, digitalizarea ne crește autonomia și flexibilitatea, câtă vreme însă dă naștere și la noi provocări, mai ales în ceea ce privește programul uh, de lucru al angajaților și așa mai departe. Am susținut mai degrabă textul inițial pentru că am solicitat Comisiei să facă un studiu legat de efectele pe care ar putea avea digitalizarea asupra altor domenii, analizând viața viața de familie, uh, autonomia, flexibilitatea și așa mai departe, precum și dezvoltarea abilităților cognitive la copii. Știu că lumea devine din ce în ce mai digitală, dar asta nu înseamnă ca pur și simplu să mergem uh, înainte cu ochii închiși, uh, neglijând efectele negative potențiale ale digitalizării. Digitalizarea nu garantează în sine uh, doar efecte pozitive. Trebuie să vedem care ar putea fi consecințele sale pozitive uh, și negative, câtă vreme le sporim pe primele și le diminuăm pe cele uh, de-al doilea. Mulțumesc. Atunci ridicăm ședința până la ora 15. Vă mulțumesc.